europene, membri ai grupurilor politici, politice, europarlamentari, doamnelor și domnilor. Este un privilegiu și o mare onoare pentru mine să iau cuvântul din nou în fața acestui Parlament. În ianuarie, când am uh, apărut în fața dumneavoastră din nou, mi-am uh, încheiat discursul spunând că Uniunea Europeană a fost testată de criza economică în acel moment, în ianuarie, am preluat noi președinția uh, Uniunii Europene, confruntându-ne cu o criză fără precedent pentru Uniunea Europeană. Gravitatea situației, criza severă cu care s-a, s-a confruntat Uniunea Europeană nu putea fi subestimată și am spus deja de la începutul președinției noastre – nu am uh, dorit să reduc așteptările vis-a-vis -vis de președinția daneză, dar am dorit să spun foarte clar care sunt mizele pentru Uniunea Europeană în momentul în care încearcă să depășească această criză. În ultimele luni, Uniunea Europeană a fost forțată să ia decizii care vor reprezenta bazele Europei din viitor nu a fost și nu este o sarcină ușoară într-o Uniune foarte diversă și foarte complexă, așa cum este Uniunea Europeană. Însă, liderii europeni nu trebuie să uh, uite niciodată care este nucleul problemelor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Prosperitatea noastră viitoare, uh, speranțele copil, copilor uh, noștri sunt, uh, se află în risc acum. Cred că în continuare ne confruntăm cu provocări, cu pericole uh, complexe. Și aș dori să vă aduc aminte acum de ceea ce a spus Conrad Adenauer. Acesta a spus că unitatea Europei a fost un vis al puțin, al unor puțină, puțină persoană și până la urmă astăzi a devenit o necesitate pentru noi toți. Aceste cuvinte nu au fost mai adevărate uh, decât astăzi. Uniunea Europeană a devenit o necesitate pentru noi toți și ca reprezentanții ai instituțiilor europene avem și avem sentimentul că avem o obligație de a găsi o soluție pentru a ne asigura că Uniunea Europeană va progresa și suntem datori cu acest lucru în fața cetățenilor noștri. În uh, ianuarie, când am uh, luat cuvântul în uh, fața Parlamentului, am spus că țin foarte mult la Uniunea Europeană și ultimele șase luni m-au asigurat și mi-au consolidat încrederea mea în proiectul european. Mi-au consolidat încrederea în instituțiile europene, dar și în responsabilitățile noastre comune. Dacă ne dorim solidaritate, trebuie să ajungem la solidaritate doar împreună, să găsim soluții comune la problemele noastre comune și acest lucru a încercat să-l facă președinția daneză, să căutăm atât solidaritate cât și creștere economică. Noi am încercat să dovedim că Uniunea Europeană funcționează în continuare, că este capabilă să ajungă la rezultatele necesare pentru cetățenii noștri. Am făcut acest lucru fiind inspirați de uh, o persoană uh, cunoscută care a spus în 1950 că Europa nu va fi creată dintr-o dată în uh, urma unui singur plan, ci va fi construită prin rezultate concrete care vor duce apoi la o solidaritate concretă. Robert Schuman este cel care a spus aceste cuvinte și cred că cele întâmplate în istorie au dovedit că a avut dreptate. Cred că uh, cuvintele lui uh, Schuman sunt adevărate. Uniunea Europeană este uh, construită pe cărămizi de solidaritate. Unele cărămizi au fost mai mici, altele mai mari, dar cărămidă cu cărămidă am reușit să consolidăm cooperarea și solidaritatea dintre noi. Și aceasta este pentru mine esența Uniunii Europene. Exact acest lucru am încercat să-l facem, să lucrăm pas cu pas pentru a merge uh, înspre crearea de locuri de muncă, pentru a ajunge la o responsabilitate uh, financiară, la o economie mai ecologică și la o Uniune Europeană mai sigură. Acestea au fost prioritățile Uniunii Europene. Însă, priorități fără rezultate concrete rămân niște cuvinte goale. Și eu consider că Uniunea Europeană a făcut foarte multe lucruri concrete în, în ultimele luni. Pactul de creștere economică și de creare de locuri de muncă adoptat la ultimul summit uh, european este un exemplu clar în acest sens. Acest pact de creștere nu rezolvă toate problemele, dar reprezintă o lumină în întunericul cu care se confruntă cetățenii europeni în aceste timpuri de criză economică. Pentru cei care nu participă pe piața muncii, pentru cei care nu au oportunități, care nu au perspective de viitor, uh, Uh, inclusiv uh, generația tânără, uh, pentru toți aceștia am prezentat o, o cale de mers înainte. Este rezultatul eforturilor noastre de a crea locuri de muncă și a ajunge la creștere economică în Uniunea Europeană. Este clar că nu am rezolvat totul prin acest pact. El va trebui să devină o realitate. Trebuie să găsim modalitățile pentru ca statele membre și Comisia Europeană și instituțiile europene să pună în aplicare măsurile prevăzute în acest pact. Suntem în situația ca pentru prima dată în istoria Uniunii Europene nu mai putem uh, fi siguri că generațiile viitoare se vor bucura de un grad mai mare de prosperitate uh, comparativ cu generația noastră și în acest context avem o responsabilitate imensă vis-a-vis -vis de condițiile uh, Uh, în care trăiesc uh, cetățenii și întreprinderile europene. Aș dori să vă spun uh, câteva măsuri pe care le-am luat în cadrul președinției noastre. În rubrica unei Europe mai dinamice, noi am cerut măsuri robuste în domeniul cercetării și dezvoltării, în domeniul infrastructurii și a pieții unice. Am făcut acest lucru pentru a consolida tendința de creare, creare de locuri de muncă. Mă mulțumește faptul că am ajuns la un compromis istoric în, în Consiliul European în ceea ce privește reforma brevetelor. După mai mult de 40 de ani de negocieri, acest lucru înseamnă reducerea costurilor drastică pentru întreprindere europene. Este vorba de uh, resurse care pot fi folosite acum pentru crearea de noi locuri de muncă. Sper că vom reuși să colaborăm cu Parlamentul uh, European pentru a ne asigura că măsurile luate noi sunt în beneficiul întreprinderilor noastre. Mă bucură de asemenea faptul că am adoptat regulamentul referitor la roaming, pentru că acest regulament va reduce prețurile, prețurile în mod semnificativ pentru utilizatori și uh, sunt reduse în același timp sarcinile pentru societăți asigurând-ne așadar că putem contribui la creșterea economică. Un alt regulament este cel referitor la standardizare. În plus, am ajuns la un uh, acord referitor la un regulament referitor la capitalul uh, de risc care va asigura o mai bună finanțare a întreprinderilor uh, europene și reprezintă de asemenea un pas important înspre creșterea economică în Uniunea Europeană. Știm foarte bine că piața unică reprezintă una din cele mai mari realizări a Uniunii Europene, însă pentru ca aceasta să-și, să-și atingă potențialul uh, maxim, trebuie să continuăm să o reformăm și să o modernizăm. Al, a doua prioritate pentru noi a fost să ajungem la o Europa mai uh, responsabilă. Disciplina bugetară este crucială dacă dorim să ne apărăm împotriva crizelor financiare din uh, viitor. Am luat pași importanți în acest domeniu în cadrul președinției daneze. Acordul Consiliului vis-a-vis -vis de pachetul cu cele două măsuri uh, ne permite uh, monitorizarea bugetelor uh, naționale. Vom putea evita dezechilibre majore bugetare în acest punct de vedere. Am uh, ajuns destul de departe și sper să se ajungă la un acord cât mai rapid între Consiliul European și Parlamentul European pe vis-a-vis -vis de acest pachet. Un alt pas îl reprezintă uh, cerințele de capital pentru uh, bănci. Directiva respectivă va ajuta la minimalizarea costurilor în momentul în care vom gestiona o viitoare criză financiară. În plus, am uh, cerut angajamente mai puternice din partea statelor membre să pună în aplicare măsurile uh, hotărâte. Semestrul uh, european reprezintă un pas decisiv înspre o Europa mai responsabilă. Toate aceste rezultate vor ajuta la sporirea încrederii în sistemul financiar european. Sunt sigură că aceste măsuri de supraveghere vor duce până la urmă la mai multă responsabilitate politică și la o disciplină bugetară consolidată. Am încercat de asemenea să, sim- să simplificăm procedurile bugetare europene care ajută și ele la promovarea creșterii economice și am făcut un pas foarte important săptămâna trecută la summitul pe care l-am avut. Și în acest context aș dori să mulțumesc Parlamentul European pentru colaborarea constructivă de care a dat dovadă în acest sens. Suntem convinși că trebuie să direcționăm mai multe fonduri înspre domenii care sprijină creșterea economică, cum este eficiența energetică, tehnologii și tehnologii ecologice. Doar așa trebuie să meargă înainte în Uniunea Europeană. Măs- măsurile de promovare a creșterii economice au reprezentat o mantră pentru președinția daneză în aceste ultime șase luni și mă bucură um, să văd că săptămâna trecută această tendință a fost consolidată. Știți foarte bine că tranziția înspre o economie uh, verde a reprezentat o prioritate pentru președinția noastră și salut acordul la care am ajuns um, în dosarul eficienței uh, energetice. Am ajuns aici doar datorită uh, răbdării și colaborării intense atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului și doresc să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest dosar pentru că fără dumneavoastră nu am fi putut să ajungem în acest moment. Această directivă reprezintă un element cheie în eforturile noastre de a ajunge la o Europa care să fie competitivă cu economie uh, care are emisii reduse de dioxid de carbon și să folosească, care, care să folosească în mod eficient resursele energetice. Această directivă, pe de altă parte, va asigura crearea de sute de mii de locuri de muncă în Europa și să ne apropiem de obiectivul nostru de uh, reducerea consumului energetic cu 20% până în 2020. Cred că este un uh, rezultat excelent. Aș dori să subliniez cât de mult apreciez uh, dorința de compromis de care a dat dovadă, dovadă Parlamentul European pe acest drum înspre o economie mai uh, verde. Angajamentul dumneavoastră uh, va fi unul necesar și în anii următori. La baza aspirațiilor noastre pentru Europa mai verde se află o Europa sigură. Președinția daneză a ajuns la rezultate concrete din acest punct de vedere. Am acordat statutul de țară candidat Serbiei, am inițiat negocierile de aderare cu uh, Muntenegrul, uh, pași care vor asigura stabilitatea în Balcanii de Vest. Am ajuns la un acord uh, față de elemente esențiale din pachetul pentru azil, mergând în, înspre un sistem mai eficient și mai unitar uh, pentru solicitanții de azil în statele membre. Stimați europarlamentari, împreună cu Parlamentul European și cu Comisia am reușit să încheiem foarte multe dosare importante și astăzi mă bucură că pot spune că am ajuns la aceste acorduri doar mulțumită uh, um, colaborării constructive din partea uh, Parlamentului. Din punctul meu de vedere, rezultatele președinției daneze sunt în același timp rezultatele Parlamentului European. Cu toții am contribuit în a înțelege și a promova metoda uh, comunitară. Chiar dacă am avut roluri diferite, chiar dacă am avut responsabilități diferite și interese divergente. Este clar că uh, Parlamentul European și Consiliul European nu vor avea întotdeauna aceleași uh, opinii. Dezbaterea aprinsă vis-a-vis -vis de dosarul uh, de mecanismul de evaluare Schengen ne-a demonstrat acest lucru. Însă, sunt sigură că negocierile din ultimele șase luni au fost caracterizate de flexibilitatea și de dorința de a găsi numitorul comun între noi a fost caracterizată de angajamentul puternic de a răspunde în mod concret nevoilor și cererilor uh, cetățenilor. După cum am spus, uh, această metodă de a merge înainte pas cu pas, de a pune uh, piatră peste piatră, reprezintă um, colaborarea din cadrul Uniunii Europene. Și până la urmă, doar așa Uh, mergând înspre un viitor mai bun pentru Uniunea Europeană, trebuie să fim ghidați de viziunea unei societăți pe care ne-o dorim. Pentru mine, uh, aceasta este caracteristica Uniunii Europene, această metodă uh, face unic sistemul nostru social și consider că tocmai de aceea economia europeană s-a bucurat de succes pe parcursul anilor. să trecem, să ajutăm Uniunea Europeană să treacă această criză nu înseamnă abandonarea modelului social european. Din contră, statele noastre trebuie să treacă uh, această criză păstrându-și uh, valorile fundamentale, valori cum, cum este solidaritatea, uh, rețelele de siguranță pentru și rețelele de siguranță pentru cetățeni. Uh, dificultatea deciziilor pe care le luăm astăzi nu înseamnă uh, despărțirea de solidaritate, renunțarea la solidaritate. Din potrivă, uh, luăm aceste decizii, to- decizii tocmai pentru a ne păstra modelul social european și vom continua să facem acest lucru. Singurul mod de a merge înainte uh, se bazează doar pe o colaborare mai consolidată între noi. Răspunsul la provocările cu care se confruntă Europa este mai multă Europa și nu mai puțină Europa. Și acesta a fost principiul după care s-a ghidat președinția daneză în cele șase luni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Torning Schmidt. În numele Comisiei are cuvântul acum domnul Barroso. Mulțumesc. Domnule președinte, doamna prim-ministru, onorabili membri, vreau să-i mulțumesc uh, doamnei prim-ministru pentru propria sa echipă, în primul rând ministrul Uniunii Europene, Van Allen, pentru că a fost așa de implicat în Europa. Programul lor se numea Europa la lucru, la treabă și cred că v-ați uh, respectat acest nume. Ați făcut eforturi reale pentru a asigura stabilitatea în Europa într-o vreme de restriștere. Vreau să vă felicit, doamnă ministru, prim-ministru, pentru angajamentul personal în ceea ce privește creșterea și ocuparea și pentru agenda verde. Și trebuie spus că Danemarca, țara dumneavoastră, ne-a inspirat foarte mult aici în Europa și este un model și în străinătate. Aceste lucruri se reflectă în mare parte în concluziile Consiliului European și arată ce gamă largă de activități ați acoperit. Am descoperit aceste, am discutat aceste lucruri la Consiliul respectiv și în dezbaterile aferente, așa că mă voi concentra numai pe câteva elemente specifice. În primul rând, am terminat aproape al doilea semestru european, s a făcut multe lucruri în ceea ce privește recomandările Eh, de țară din partea Comisiei ca propunere și sunt mulțumit de ce s-a întâmplat. Însă aceste lucruri nu pot fi despărțite de propria noastră eh, orientare despre creșterea economică. Aceasta nu poate fi obținută decât prin reforme mai stricte și investiții mai bine țintite. Acest pact eh, de creștere este tocmai baza uh, de pe care se va porni pentru a obține creșterea economică. Și îmi pare bine că aceste propuneri au fost uh, foarte rapide, foarte bine țintite, mai ales în ceea ce privește acele obligațiuni europene care ne vor ajuta la investiții. Și iată, am ajuns la un acord privind uh, propunerea Comisiei. Am ajuns deci la un acord în ce privește infrastructurile europene, de asemenea în ceea ce privește acel two-pack, pachetul celor două măsuri care vizează um, supravegherea economică și bugetară mai stricte. Aceste lucruri, de fapt, fac parte din discuția mai largă legată de tratatul fiscal. Salut eforturile Consiliului și ale Parlamentului, care împreună sunt convins, împreună cu Comisia, vor ajunge la acorduri până la sfârșitul acestui an. Cât privește piețele financiare și serviciile financiare, aici am reușit să ajungem la acorduri în ceea ce privește uh, plățile unice și produsele derivate. De asemenea, progrese în ceea ce privește cerințele de capitalizare și agențiile de rating. Iar propunerea Comisiei privind taxa pe tranzacții financiare, din păcate, nu a întrunit sprijinul tuturor statelor membre. Cu toate acestea, vreau să salut faptul că negocierile au început și că cooperarea uh, se va întări între statele care doresc să ia parte la această uh, inițiativă. Iată, progrese. În ultimele luni, în ultimele săptămâni, am văzut anumite evoluții, atât în Statele Unite cât și în Europa, privitoare la faptul că aceste uh, practici necinstite din partea băncilor nu mai pot fi tolerate. Este vorba de manipularea pieței, e vorba de trading și tranzacționare um, nechipzuite, toate aceste lucruri trebuie să fie uh, terminate. Iar o taxă pe tranzacțiile financiare, zic eu, că ne-ar aduce la o societate mai justă, mai echitabilă. Doamnă prim-ministru, domnule președinte, onorabili membri, în ceea ce privește negocierile legate de directiva privind eficiența energetică, considerăm că Agri, uh, acordul privind uh, acel 20% până în 2020 este un uh, progres salutar. Acest lucru ne va permite să avem aproximativ două treimi din economiile de energie pe care noi le doream din propunerea comisiei inițială. Deci, am obținut rezultate, însă e nevoie să lucrăm în continuare în acest sens. Am fost foarte mulțumit de acordul în ceea ce privește roaming 3. Acest lucru va fi beneficiul cetățenilor, al consumatorilor. Ea va intra în vigoare, acest regulament va intra în vigoare pe 1 iulie, va plafoma, plafona tarifele și va reuși să uh, protejeze cetățenii și să consolideze piața unică. De asemenea, eu salut eforturile pentru acordul în ceea ce privește standardizarea și normele și standardizarea în Europa. În ceea ce privește fondurile de capital și fondul de antreprenoriat social, tot atâtea lucruri care au fost rezolvate la Consiliu, dar și în ce privește disputele și medierea, toate aceste lucruri sunt progrese. În ceea ce privește uh, Um, uh, formarea profesională, uh, noi considerăm că mai e nevoie în continuare de alte măsuri. S-a discutat aici mult despre uh, brevetul european. De fapt, se discută de zeci de ani încoace. Acest subiect însă este unul de discordie în rândul statelor membre, pentru că Propunerea de astăzi se îndepărtează de propunerile Comisiei. Mulțumesc uh, președinției daneze pentru că a făcut eforturi cinstite de a omogeniza această poziție. Comisia, de asemenea, însă Comisia a exprimat rezervele sare în ceea ce privește evoluția negocierilor actuală. Bineînțeles că vom continua să lucrăm împreună în acest sens și cu Parlamentul. În uh, ultimele șase luni, un efort uh, deosebit uh, a fost acordat cadrului financiar. Acele cutii de negociere sau tabele de negociere pregătite de, da, de Danemarca au fost foarte bune și ne-au ajutat în uh, negocierile care au avut loc și sperăm că ele se vor finaliza la sfârșitul acestui an. Vreau să vă spun că Comisia este foarte Uh, conștientă de respectarea prerogativelor fiecărei instituții în parte și am uh, insistat asupra acestor lucruri în pregătirea ultimului Consiliu European. Ceea ce privește cadrul financiar multianual, dezbaterea se apropie de sfârșit. Aceste tabele de negociere încă nu sunt complete și nu includ toate elementele în toate domeniile. S-au făcut multe până acum și lucruri bune, însă Comisia dorește să își apere în continuare propria poziție și pe următoarea președinție. Un buget european propriu este un element esențial pentru creștere și ocupare. Mă bucur foarte bun, mult că am reușit să ajungem la acord în ceea ce privește noul regulament financiar. Mulțumesc tuturor celor de la Parlament și, fi, și de la Consiliu care au lucrat foarte bine împreună. Negocierile au fost lungi și dificile și vor continua, iar adoptarea acestui pachet până la sfârșitul acestui an ne va permite să avem o viziune mai clară a bugetului și a finanțelor în toate sectoarele. Sper că Parlamentul, Consiliul, Comisia vor reuși să se pună de acord până la sfârșitul acestui an. Europa trebuie să trimită un semnal, cum că până la sfârșitul acestei decade vom avea un buget puternic pentru creștere și ocupare și sperăm că aceste decizii vor fi luate chiar și în contextul dificil. Domnule președinte, doamnă prim-ministru, onorabili membri, în condiții grele am obținut totuși progrese foarte bune. Pachetul Alan, pachetul celor două măsuri și așa mai departe. Negocierile, de asemenea, sunt avansate în ceea ce privește reforma azilului, printre altele. Însă, nu același lucru se poate spune despre un dosar la fel de important, și anume temeiul juridic în ceea ce privește mecanismul de evaluare unic. Este un lucru delicat. Noi dorim o soluție fezabilă, funcțională. De aceea considerăm că, în ce privește mecanismul de evaluare a zonei Schengen, trebuie să lucrăm împreună pentru găsirea unui mecanism unic de evaluare solid. Iar uh, mecanismul actual nu merge. Este vorba de un mecanism lăsat în 2011 și nu va funcționa bine în continuare. În lumina tratatelor, libera circulație a persoanelor este ceva foarte important. Comisia nu acceptă rezultatul ca fiind unul final și vom continua să căutăm o soluție optimă. Domnule președinte, domnule prim-ministru, onorabili membri, haideți să vedem și cum stăm cu dimensiunea externă. Comisia s-a concentrat mai mult pe impactul Europei în uh, exteriorul granițelor sale. Ne-am pregătit și am încercat să participăm la uh, Rio plus 20. Obiectivele noastre ambițioase nu au fost totuși uh, îndeplinite, însă noi am avut o poziție constructivă pe timpul negocierilor. Și poziția noastră a avut un impact foarte mare asupra dezbaterilor. Am cooperat foarte bine, vreau să spun, uh, între comisie și uh, președinția daneză, eu însumi și doamna Horășmit am fost prezenți la Rio și vreau să vă spun că fără acest leadership european, această conferință nu ar fi uh, ajuns la rezultatul la care s-a ajuns și anume creșterea verde ecologică care acum este cu adevărat acceptată, recunoscută de comunitatea internațională ca parte integrantă a uh, agendei de dezvoltare durabilă. Domnule președinte, domnule prim-ministru, onorabili membri, ce s-a obținut în președinția daneză în, ultimii, în ultimele șase luni a fost ceva foarte util și am cooperat foarte bine, însă știm foarte bine cât de grea este situația actuală și cât de multe sunt de făcut în următoarea perioadă. Așadar, vreau să cer tuturor instituțiilor cu multă ambiție să se implice și în perioada următoare pentru a îndeplini uh, preocupările și provocările viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul președinte al Comisiei. Acum, în numele grupului politic PP, are cuvântul domnul Carins. Godājamais kungs, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă prim-ministru, domnule comisar. Într-o situație de criză, tendința, prima tendință este să facem toate eforturile posibile pentru a rezolva criza și să lăsăm deoparte orice altceva. Cum am văzut foarte bine în ultimele șase luni și nu numai, principala problemă discutată în presă era întotdeauna criza economică. Președinția daneză ar fi fost deci tentată să rezolve numai această problemă și celelalte să fie lăsate deoparte. Dar este vorba de chestiuni importante pentru noi. Iar uh, aici trebuie spus că Danemarca a fost foarte îndrăzneață și a reușit să se aplece asupra problemelor foarte importante, dar în egală măsură să nu lase de izbeliște altele. Uh, Aș dori să mă alătur și eu aici celor spuse de președintele Comisiei și să pun accentul pe energie. Când vorbim despre viitor, este foarte important să clădim o politică comună energetică pentru a asigura securitatea aprovizionării energetice, de a face ca energia să fie mai prietenoasă cu mediul și, bineînțeles, să reducem dependența noastră de importuri. Președinția daneză s-a ocupat foarte mult de deciziile din acest domeniu, decizii asupra cărora vom vota și în luna decembrie. Este vorba aici despre acordurile privind importurile energetice din țări terțe. Iar aici, președinția daneză s-a confruntat cu o mare rezistență din partea unor state membre care nu doreau să adopte această legislație. Dar mulțumită acestei președinții am ajuns la o decizie de compromis pe care o vom vota în luna decembrie. Cred că acest lucru reprezintă un pas înainte în ceea ce privește politica comună a energiei. Mulțumim astfel președinției daneze care și-a concentrate eforturile nu uh, numai asupra soluționării crizei, dar și asupra altor chestiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Caris. Acum, în numele grupului politic socialiștilor și democraților, acum tot domnul Svoboda. Domnule președinte, doamna prim-ministru, vă mulțumesc pentru președinția pe care ați condus-o. Vă mulțumesc și pentru lista pe care ați citit-o astăzi, referitoare la toate lucrurile care s-au întâmplat în uh, decursul președinției dumneavoastră. Este o listă impresionantă, într-adevăr, și trebuie să recunoaștem acest lucru. Uh, președinția daneză s-a desfășurat în umbra două factori care au influențat-o. Pe de o parte, criza economică și mă bucură faptul că la ultima reuniune la nivel înalt uh, a Consiliului European s-au luat câțiva pași importați înspre creșterea economică. Pe de altă parte, a existat și activitatea Consiliului European. Ați amintit uh, directiva referitoare la uh, brevetul european. Parlamentul European uh, a luptat ani de zile pentru uh, un brevet european, pentru a depăși dificultățile existente între statele membre. Și în ultimul moment, câteva state membre au reușit să strice până la urmă rezultatul bun la care ajunsese. Mi se pare puțin ciudat că Marea Britanie întotdeauna a criticat faptul că Parlamentul European are trei sedii și acum uh, a insistat că trebuie să există trei sedii pentru uh, tribunalul care urmează să se ocupe de litigiile uh, referitoare de, uh, la brevetele europene. Apoi și cu bugetul s-a întâmplat la fel și acolo a intervenit Consiliul European, dar până la urmă am reușit să salvăm situația cu, cu colaborarea președinției daneze și cu, și cu Parlamentul European. Deci nu Consiliul European trebuie să se ocupe de detalii. Consiliul European trebuie să intre într-o procedură de codecizie cu Parlamentul European și lucrurile trebuie să fie clare în cele din urmă. Și aș dori să subliniez un alt punct care pentru mine este uh, important. Este vorba de directiva pentru eficiența energetică. Nu este vorba doar de o simplă directivă, ci de o atitudine, de o abordare. Uh, pe viitor. Și noi ne-am dorit să ajungem la rezultate mai bune, dumneavoastră v-ați dorit acest lucru și din nou au fost unele state care au împiedicat realizarea unui pas mai mare înainte. Dar sper că vom reuși să uh, ajungem la această revoluție energetică, chiar și cu ajutorul dumneavoastră, să creăm mii, aceste mii de locuri de muncă de, de care avem uh, nevoie. Foarte multă lume se teme că nu vom mai putea crea noi locuri de muncă. E bine, acest lucru nu este adevărat dacă ne vom concentra pe o economie ecologică. În acest domeniu putem uh, să creăm foarte multe locuri de muncă, în același timp reducând dependența noastră de uh, petrol și de gaz natural. Sper că, până la urmă, statele, unele state vor înțelege că avem nevoie de ambiții mai mari pe viitor din punctul de vedere al eficienței energetice. Și la sfârșit aș dori să vă felicit, uh, domnul prim-ministru, pentru faptul că l-ați numit pe domnul Vaman ca ministru uh, responsabil cu afacerile europene. Doresc să mulțumesc și domnului Vaman care ne-a dat un exemplu foarte bun despre cum poți fi activ Uh, pe plan european, uh, respectând în același timp interesele naționale. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Svoboda. Acum, în numele grupului liberalilor, cuvântul domnul Alexander Graf Lambsdorff. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte a Consiliului, domnul președinte al Comisiei. Am auzit uh, foarte multe lucruri despre construirea acestei case a solidarității europene. Însă orice casă trebuie să aibă o fundație solidă. Și aceasta a fost uh, linia, uh, argumentele principale în ultimele șase luni, legătura între solidaritate și uh, soliditate. Mi-aș fi dorit să fi vorbit puțin mai mult despre soliditate, uh, doamnă prim-ministru, să uh, vorbim despre cum putem controla mai mult uh, criza datorilor su- uh, suverane cu care se confruntă statele europene. Ați amintit uh, pachetul celor două măsuri. Noi am cerut în acest context uh, crearea acelui fond de plată a datorilor suverane pentru că uh, acest fond a reprezenta un pas înainte important, însă uh, hotărârile reuniunilor, re- reuniunii de săptămâna trecută lasă unele lucruri deschise. A fost amintit acest pact de creștere economică, dar cam 50-55 de miliarde din cele 120 de miliarde provin din fondurile de coeziune. Nu cred că cu aceste uh, măsuri se duce la o încredere prea mare din partea cetățenilor. Și, într-adevăr, ne dorim uh, creștere economică, ne dorim brevetul european și sunt, uh, brevetul european și sunt de acord cu cele spuse de colegul Svoboda. Hotărârea uh, Consiliului European este absolut uh, absurdă. Un tribunal cu trei sedii la Londra, la Paris și la München ne arată foarte clar că statele membre nu sunt în stare vis-a-vis -vis de o temă atât de importantă, să ajungă la o hotărâre uh, uh, rațională. Uh, Uh, pe ba- și am uh, o întrebare. Acum s-a hotărât pe baza articolului 127.6 să se creeze o nouă autoritate de supraveghere bancară, dar eu credeam că avem deja o autoritate europeană de supraveghere bancară. Deci, uh, până la urmă ajungem la o proliferare de instituții și de sedii a instituțiilor respective și ne va fi foarte greu să explicăm necesitatea acestor măsuri. În rest, doresc să vă mulțumesc Uh, doamnă președinte, pentru că am realizat într-adevăr uh, progrese în anumite dosare. Nu m-am referit aici la uh, ceea ce s-a întâmplat în Schengen, dar un aspect pozitiv, de exemplu, ar fi ceea ce s-a întâmplat cu Serbia și cu Muntenegru. Mulțumesc. În numele grupului Verzilor, are cuvântul domnul Cont Bendit. Domnule președinte, haideți să ne închipuim că o președinție a Consiliului, a Comisiei vin aici și ne spun și știți cu toții ce am făcut. Am făcut multe lucruri, am depus multe eforturi, cu multă energie, însă acum trebuie să ne întrebăm care au fost blocajele până la urmă. Problema nu este faptul că aveți un proiect. Problema este că nu înțelegem de ce nu ați reușit să-l puneți în practică. Ați vorbit despre directiva privind eficacitatea energetică. Haideți să nu ne ascundem după unghie. Două țări au blocat lucrurile. Germania și Polonia. Trebuie să ne punem la masă și să discutăm cum să deblocăm Europa. Pentru că vorbele sfărăitoare nu lipsesc ce bine am lucrat împreună și așa mai departe. Însă știm bine că hotărârile pe care le-am luat nu sunt suficiente. Directiva privind energia este bună, dar nu este suficient. Toată lumea știe acest lucru. Nu este vina dumneavoastră, este vina funcționării însăși a Europei. S-a vorbit despre brevet. Nu este uh, numai absurd, ci și mai mult decât atât. Trebuie ca lucrurile să fie înțelese, pentru că problema nu este numai ce spunem noi aici în această incintă, ci este, eh, problema este ce înțelege populația. Când vedem ce spune Cameron și cum se contrazice și cum împiedică Europa să se uh, dezvolte, trebuie ca uh, populația în context, acest context să înțeleagă despre ce este vorba. Și mai sunt și alte exemple. Exemplul Schengen. Ceva cât se poate de clar. Dacă renaționalizăm problema granițelor, s-a terminat cu Europa comunitară. E simplu. Toți miniștrii de interne sunt răspunzători. Haideți să nu ne mințim. Trebuie ca lumea să înțeleagă despre ce este vorba. Vreau să vă spun că vorbiți despre integrarea Serbiei și a Montenegrului. Foarte bine. Dar încă o dată se uită un lucru și anume Sarajevo, adică Bosnia astăzi. Singura țară care nu are perspective europene este tocmai țara care a fost victima naționalismului din Balcani, și anume Bosnia. Cred că uh, ne uh, felicităm și ne dăm premii unor, unora altora, unii altora, mai ales în ce privește, privește Serbia, însă eu câtă vreme nu vom avea o soluție pentru Bosnia, eu nu voi dormi liniștit. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Callanan are cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, am dorit să fac două lucruri în această dimineață. În primul rând vreau să urez la mulți ani secretarului general al Parlamentului European. Mă, cred că se bucură foarte mult că de ziua lui ne ascultă pe noi mormăind aici. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc președinției daneze, uh, oficialităților și miniștrilor danezi cu care am avut contact în uh, ultim, ultimele șase luni. Ca socialist și eu, ca conservator, sunt sigur că sunt nu, nu sunt pe aceeași lungime de undă tot timpul, dar vreau uh, să vă mulțumesc pentru eficiența uh, Eh, tipică daneză și spiritul practic de care am avut nevoie mare în Uniunea Europeană în ultima jumătate de an. Și meritați eh, felicitări și eh, pentru inițiativa europeană a, a taxei financiare care a fost îngropată, care această taxă financiară europeană ar fi făcut foarte mult rău și ar fi îngropat multe afaceri. Și vă mulțumim și pentru că ați uh, Uh, reușit să nu redeschideți negocierile în ceea, în ceea ce privește directiva privind femeile însărcinate, care ar fi redus posibilitățile de găsire a unei slujbe pentru femei și ar fi redus ocuparea uh, locurilor de muncă. Și vă mulțumim foarte mult că ați cerut uh, măsuri de austeritate bugetară și în Uniunea Europeană. Se pare că Ați putea să învățați familia socialistă foarte multe lucruri dacă ați fi dorit să reveniți în Parlamentul European. În ceea ce privește uh, scandalul privind uh, mecanismul de evaluare a zonei Schengen. Vreau să vă spun că vă înțeleg. Decizia de a schimba temeiul juridic a fost luată în unanimitate de Consiliu, un Consiliu pe care, uh, care așa cum spune domnul Dol și alții, i s-a alcătuit are o, o majoritate PP. Deci nu cred că aici trebuie să împușcăm mesagerul. Președinția daneză a avut o relație foarte bună cu Parlamentul European în linii mari și aș dori să Uh, să-i mulțumesc domnului uh, Oamen, uh, ministrului pentru afaceri europene, care s-a întâlnit cu noi în nenumărate rânduri, ne-a ascultat certurile și discuțiile în nenumărate rânduri și îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Sunt sigur că are o carieră, va avea o carieră bogată ministerială. Instituțiile au cooperat foarte bine și până la, până la urmă vreau să spun că concluziile privind președinția daneză sunt pozitive. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Calanen, În numărul grupului politic Goara, cuvântul domnul Soren Zondergaard. Vă mulțumesc, domnule președinte. Anul trecut, președinția uh, daneză a făcut următoarea uh, promisiune, să ajungem la, din nou la creștere economică și la crearea de locuri de muncă în Europa pe termen scurt și pe termen mediu mediu. Astăzi a venit momentul în care trebuie să facem bilanțul. Și trebuie să spunem că promisiunea, cel puțin pe ter- această promisiune pe termen uh, scurt, nu a fost uh, respectată. Ieri au fost publicate noile cifre legate de șomaj în Europa și ne confruntăm cu o catastrofă uh, umană. Niciodată în istoria Uniunii Europene nu a existat un număr atât de mare de șomari, de șomeri și catastrofa aceasta poate fi uh, Uh, explicată și prin măsurile de austeritate bugetară, măsuri pe care le-a sprijinit președinția daneză din prima zi de când a preluat președinția. Irlanda, de exemplu. Uh, ca urmare a pactului fiscal, Irlanda va trebui să treacă la măsuri de, de austeritate, astfel încât două treimi din uh, domeniul de educație trebuie să fie eliminate. Apoi, pactul de creștere economică hotărât la reuniunea de săptămâna trecută reprezintă, de fapt, un, un bandaj uh, pur și simplu al unui, uh, a unei fracturi de os, deci nu se, nu se rezolvă absolut nimic. Se creează un uh, plan de creare de locuri de muncă fără obiective clare. Deci, acest lucru nu este suficient când am luat cuvântul la începutul președinției daneze, am spus că populația nu are nevoie de măsuri suplimentare din partea Uniunii Europene, măsuri de austeritate, ci de măsuri care să contribuie la sporirea bunăstării populației. Și președinția daneză trebuie să ne spună acum dacă a fost parte a problemei sau parte a soluției. Astăzi trebuie să spunem foarte clar că, din păcate, președinția daneză nu a, nu a dus o soluție, din păcate. Vă mulțumesc, are cuvântul cu domnul Messerschmidt acum. Du nu... Mulțumesc. Nimeni înainte nu a vândut uh, pielea ursului din pădure, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Ați vorbit despre piețele financiare, despre agricultură, despre granițele europene. Ne-ați spus multe, ne-ați vândut multe lucruri, cioara de pe gard. Ieri ne-ați uh, aruncat în față și pachetul privind brevetele și până la urmă ne-am trezit într-o adevărată psihodramă. Europa la treabă, Europa la lucru. Iată, Europa la treabă, însă șomaj mult mai mare comparabil cu cel din anii 70. Europa se poate fi comparată cu Titanicul care se scufundă încet încet în apele rece ale Atlanticului și sunt multe țări care încearcă să stea pe linia de plutire, dar nu știu cum să o facă. 20 de summituri s-au uh, desfășurat pentru salvarea Europei, dar nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu ați uh, consolidat criza Europei și să vă fie rușine. Multă lume a fost surprinsă de ce prestație a avut Danemarca. Însă nu este vorba de o președinție ca celelalte. A fost pur și simplu o minciună de la un capăt la altul, ceva care seamănă cu un, cu un interviu de angajare, de angajare a prim-ministrului danez nimic mai mult și sunt sigur că aveți ambiții politice mari, vreți să luați locul lui Barroso sau altora din elita europeană. Ar trebui să aveți mare grijă, pentru că este vorba de dumneavoastră o femeie foarte ambițioasă care va trece peste tot și peste toate și care s-a servit de președinția daneză pentru acest, acest lucru. Așadar, prudență, vigilență. Ne dorim înapoi uh, Europa, dar și Danemarca așa cum o cunoaștem. Meine, <clears throat> meine Damen und Doamnelor și domnilor, Doamnelor și domnilor, v-ați liniștit? Nu bine, trebuie să-l întreb pe domnul Messerschmidt următorul lucru. Colegul nostru, domnul Rode, dorește să vă pună o întrebare. Vă rog. Vă mulțumesc. Morten Messerschmidt a fost uh, a exagerat și mai mult față de cum a făcut până acum. Cred că ar fi trebuit să se uită în oglindă când a spus să vă fie rușină. Dar oricum, acum a ajuns la brevete. Aș avea o, o întrebare referi, uh, referitoare de brevete. Domnul Messerschmidt este îngrijorat de faptul că că președinția daneză a pierdut uh, discuția legată de brevete. Însă dumnealui este cel care a cerut un referendum în Danemarca. Uh, vă doriți acest tribunal pentru brevete sau nu? domnule Messerschmidt, pentru că există societăți europene care, și-au, care își doresc brevetul european deja de zeci de ani pentru ca uh, costurile să fie mai scăzute pentru întreprinderile europene. Domnul Messerschmidt, vă mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu referendumul, eu susțin ideea unui referendum și Um, am cerut acest lucru uh, dinainte. Domnul, uh, partidul domnului Rode a avut o atitudine diferită. Însă noi ne dorim această posi- posibilitate pentru că un referendum este prevăzut și în Constituția noastră. Îngrijorarea noastră se leagă de faptul că se va, vis-a-vis -vis de bravete, că se va ajunge la acest fenomen al uh, forum shopping, să se uh, aleagă uh, Uh, tribunalul cel mai uh, favorabil. Tocmai de aceea ar trebui să existe un tribunal central care să fie uh, favorabil marilor întreprinderi. Domnul Fanders, tu pare cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Anul acesta este sub umbra eșecului Europei a monedei euro, a destrămării visului european. Multe țări din sudul Europei sunt pe buza prăpăstii. Iar um, în statele membre se scot bani din buzunar uh, sub motivul solidarității. Această tendință este îngrijorătoare și dacă continuă, ne putem întreba ce se va întâmpla cu noi în șase luni. Vom mai fi aici din ce în ce mai multe glasuri în țări europene. Se manifestă împotriva monedei euro și a Uniunii Europene. Se cere desfințarea acestora. Sunt de acord, fiindcă pe un astfel de drum nu mai putem înainta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fanister, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, reprezentanți ai Comisiei, Consiliului. Au existat, într-adevăr, progrese, eficiența energetică, regulamentul financiar, vorba de dosare importante și Parlamentul salută aceste rezultate. Ca și coordonatorul PP-ului pe politica regională, zic că n-au fost făcute suficiente progrese în ce privește cadrul financiar plurianual, multianual. Dacă nu ajungem la un acord în acest sens, nu vom putea să aplicăm noile regulamente și vom fi pierdut ani de zile de muncă în această perioadă de criză. Am făcut progrese în ceea ce privește fondurile structurale, e adevărat. Cu toate acestea mai există lipsuri și părți întregi din dosar uh, care țin de procesul de co-legiuire, co-decizie, uh, toate acele cutii sau tabele de negociere care nu au fost acoperite. Iar cei care, într-adevăr, pun în practică politica de, de coeziune trebuie să se uh, exprime în acest sens. Articolul 312 de la Tratatul de, de la Lisabona sau 174. Dacă vă uitați pe acestea, uh, vedeți că avem de-a face cu niște uh, erori. Și astăzi dori să cer Consiliului să rectifice situația. În caz contrar, uh, cadrul financiar multianual nu va mai intra în procedura de codecizie. Mulți deputați au pus uh, aceste întrebări uh, legate de nerespectarea tratatului de la Lisabona. În urma votului în comisii uh, uh, pe 11 iulie dorim să ne apucăm de treabă într-adevăr. Doamnelor și domnilor, colegul nostru Kellenan, l-a felicitat pe secretarul general pentru ziua de naștere. Vreau să vă spun că mi-ați luat mie, uh, mi-ați furat intenția de a face acest lucru. Oricum vă mulțumesc pentru acest, uh, pentru acest ajutor. Însă eu mă gândisem să aștept până când vine alături de noi și de fostul nostru, uh, fostul nostru președinte, domnul Buzek, pentru că și el are și el își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Mă gândeam că îl putem, îi putem uh, felicita împreună pe secretarul general și pe fostul uh, președinte. Mi se părea că este foarte frumos înainte când ambii își, uh, uh se beau în acea zi zila de naștere. Are cuvântul acum pentru socialiști și democrați domnul Jorgensen. Musas microfonim. Dar trebuie să folosești microfonul, Dan. Uniunea Europeană se confruntă cu o criză economică. Câteva țări sunt pe buza falimentului, șomajul a atins rate alarmante și creșterea economică este la un nivel minim. Ni se cer rezultate concrete, iar statele membre trebuie să coopereze în vederea creării progresului și redării optimismului. Lucrurile nu sunt ușoare, dar este foarte important acest lucru și această sarcină uh, și-a a fost asumată cu succes de președinția daneză. Înseamnă oare acest lucru că președinția daneză a salvat lumea, că am ieșit din criză și că lucrurile s-au întors la normal? Nu, bineînțeles că nu, dar acest lucru înseamnă că sub uh, cârma președinției daneze s-au luat decizii bune pe calea cea bună și asta către o Europa ecologică, răspunzătoare S-au obținut rezultate concrete, s-a ajuns la compromisuri de pe urma cărora vor beneficia toți europenii. Avem uh, peste 20 de milioane de șomeri și mai ales în rândul tinerilor șomajul a atins rate alarmante. Vreau să punem accent pe inițiativele de creștere economică, iată pactul de creștere care va crea 10.000 de locuri de muncă și care va relansa din nou Uniunea Europeană. Trebuie să dăm dovadă de răspundere și să asigurăm consolidarea financiară în egală măsură. Mai sunt și alte rezultate importante, cum ar fi directiva eficienței energetice. Este vorba despre o legislație ambițioasă la nivelul mediului înconjurător, este probabil legislația cea mai ambițioasă din întreaga lume. Aceasta va crea în egală măsură și slujbe până în 2020. S-au obținut peste 250 de măsuri concrete, 250 de decizii care sunt în avantajul cetățenilor europeni. Iată, Uniunea Europeană are de ce să se mândrească și Parlamentul European are motive să se mândrească, precum și președinția daneză și Consiliul. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Jens Rodan de la ALDE. Jeg synes også, der er grund til at... Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că putem, într-adevăr, într-adevăr felicita președinția daneză. Drept urmare, Doresc să felicit președinția daneză, pe primul ministru, întreaga echipă daneză, pe uh, ministrul pentru afaceri europene, Vaman, pentru uh, munca depusă. Însă nu este vorba doar de exprimarea unor laude, ci în același timp trebuie să ne exprimăm și unele critici. Un lucru m-a mirat. În uh, discursul uh, ținut de Dunei, domnul prim-ministru, doamna prim-ministru a spus că Europa se află aproape de inima uh, ei. Însă, săptămâna trecută uh, v-ați distanțat de Uniunea Fiscală pentru că ați afirmat că Danemarca nu dorește să plătească datoriile altor state, însă uh, de fapt, exact acest lucru l-am făcut în uh, realitate, de fapt. Deci, doamnă prim-ministru, aș dori să vă aduc aminte de cuvintele dumneavoastră pe care uh, le-ați folosit într-un discurs ținut cu ceva uh, timp în urmă. V-ați întrebat ce organizație internațională a, a fost în stare să facă, să ia hotărârile pe care le-a luat Uniunea Europeană în, în ultima perioadă și sunt uh, Uh, cuvinte mari, într-adevăr. Însă, cum, cum se explică situația că nu se dorește organizarea unui referendum în Danemarca? Dacă hotărârile la nivel european a, a fost atât de importante, de ce nu se poate organiza un, uh, un uh, referendum? Vă mulțumesc, domnul președinte. Um, vă rog să respectați timpul acordat. Acum are cuvântul doamna Turunen, un minut. Dragă doamnă prim-ministru, bine ați revenit la Parlamentul European. Ultima dată când ați fost aici, ne-ați spus ceva ce m-a surprins. Ați spus că înțelegeți bine situația tinerilor care par să nu aibă un viitor, așa cum era vorba de acea generație pierdută din anii 80, însă șomajul nu a dispărut din ianuarie încoace. Vestea bună însă este că, cel puțin acum, ne concentrăm mai mult pe creștere și ocuparea tinerilor, mai mult decât acum șase luni. Acum șase luni nu vorbeam decât de austeritate, acum vorbim despre investiții, creștere economică și ocuparea locurilor de muncă. La summitul de săptămâna trecută am avut acea garanție pentru tineri în condițiile puse mulțumită președinției daneze, cel puțin în parte. Deci mulțumim și noi pentru aceasta și gata, cred că mi-a expirat timpul de vorbire, dar eu cred că Danemarca a trecut testul european cu succes. Următorul vorbitor, doamna Rosbach. Un minut jumătate. Danmark fik overdraget formand. Mulțumesc, domnule președinte. Danemarca a deținut președinția Uniunii Europene într-o perioadă dificilă. Criza economică a adus în discuție pactul financiar și Uniunea Europeană în nenumărate rânduri. S-a vorbit de multe ori despre tot soiul de, uh, de pachete uh, economice și așa mai departe. Condițiile nu au fost ușoare deloc. deloc. Vreau să mulțumesc uh, domnului ministru Nicolae Oamen, ministru pentru afaceri europene, care a fost foarte prezent la Parlamentul European și care s-a care a încercat din răsputeri să implice Parlamentul European într-o cooperare strânsă. Și vă, mă bucur foarte mult că rezistența uh, antimicrobiană a fost discutată, a fost pusă pe ordinea de zi uh, și aș dori să mai, dis- uh, să mai discutăm și alte aspecte, cum ar fi uh, acordul privind substanțele per- periculoase, dar sunt unele aspecte unde nu s-a mers destul de departe, cum ar fi reforma politicii pentru pescuit. S-a hotărât că situația nu este durabilă îmi pare rău că s-a hotărât acest lucru sub președinție daneză. Dar, linii mari, vă mulțumesc foarte mult pentru profesionalism. Mulțumesc foarte mult, doamna Rosbach. Domnul Mölzer are cuvântul, unie și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că uh, cetățenii din Europa percep Uniunea Europeană ca fiind o birocrație un sistem birocratic unde se iau hotărâri în uh, spatele ușilor uh, închise și um, refuzarea accesului la informații publice ar fi, ar fi reprezentat un regres major pe plan european. Și în contextul reformei uh, mecanismului de valoare Schengen, um, să vorbești despre o renaționalizare este puțin, uh, puțin exagerat. Cred că hotărârea Consiliului European nu este anti-europeană, ci pur și simplu uh, s-a renunțat la birocrația de la Bruxelles. Cu toate acestea, nu cred că ar fi trebuit să în Turciei uh, Uh, Turciei mm, îmbunătățirea regimului de viză, ținând cont de faptul că nu s-au făcut îmbunătățiri suficiente în acest stat. Oricum, din păcate s-a deschis uh, drumul înspre Uniunea a datoriilor și uh, sper că nu vom pica în această capcană. Drept urmare, a fost uh, amânat, ca urmare acestei decizii a fost amânat referendumul din Danemarca. Dar oricum, în general, trebuie să recunoaștem că toate eforturile Danemarcei vor fi în zadar pentru că vom merge înspre această uniune a datoriilor. Vă mulțumesc, domnul Baldasar are cuvântul pentru minut și jumătate. Domnule președinte, în primul rând vreau să Felicit președinția daneză pentru munca excelentă pe care a depus-o. Mulțumiri și pentru că, într-adevăr, rezultatele au fost uh, la înălțimea așteptărilor. Felicitări și pentru capacitatea de negociere a acestei președinții daneze, care a reușit în mare parte să uh, uh, înlăture caracterul absurd al discuției privind uh, cele trei sedii. De asemenea, uh, propunerea de regulament uh, și modificarea uh, regulamentului financiar, știm bine ce soartă a avut. Știm bine că ce s-a întâmplat atunci nu este ceva acceptabil și repune în discuție echilibrul interinstituțional, mai ales când vine vorba de un subiect atât de important care ar fi permis, într-adevăr, relansarea uh, creșterii economice într-un sector atât de important cum este inovarea. Parlamentul întotdeauna a dat dovadă de spirit constructiv și de pragmatism. Regret ce s-a întâmplat și invit Consiliul și președinția cipriotă care își va intra în funcție să ia măsuri rapide. Nu Parlamentul este cel care a scufundat uh, acest uh, proiect, această barcă pe care am lăsat-o de acum 30 de ani încoace. Din potrivă, sperăm că regulile uh, uh, interinstituționale nu vor fi distorsionate de orice instituție după bunul plac. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează domnul López Aguilar. Un minut. Domnule președinte, doamna prim-ministru, Președinția daneză a fost uh, una binevenită și s-a, au existat așteptări mari din partea ei, pentru că a avut loc în decursul unei dintre cele mai majore crize cu care s-a confruntat Uniunea Europeană. Însă, după aceste șase luni, nu cred că putem spune că bilanțul este unul pozitiv, pentru că uh, vedem că mecanismul de valoare Schengen a fost trecut din nou în competențele guvernelor naționale. Deci înseamnă că am renunțat la, acest, la această procedură de codecizie. Noi reprezentăm, Parlamentul European reprezintă 500 de milioane de europeni, este singura instituție europeană aleasă în mod direct de către cetățeni. Deci este păcat ceea ce s-a întâmplat. Apoi, la Copenhaga am discutat despre uh, solidaritate și solidaritatea nu înseamnă restabilirea granițelor interne, ci înseamnă gestionarea comună a granițelor interne și a granițelor externe a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă solidaritate. Deci dacă este să vedem ce s-a întâmplat cu pachetul de azil și cu pachetul Schengen, lucrurile au fost au fost modificate. Uniunea Europeană nu poate fi doar o uniune bancară, ci trebuie să fie bazată pe solidaritate. Domnule Lopez Aguilar, acceptați o întrebare din partea domnului Lockegaard? Vă mulțumesc. Doresc să menționez și eu un lucru. Și pe mine mă mulțumește președinția daneză și doresc să mulțumesc lui Nicolae Vaman pentru buna colaborare. Un lucru care m-a supărat puțin a fost faptul că președinția daneză nu s-a concentrat mai mult pe cele ce se vor întâmpla după această criză. Cum vom crea legitimitate în, pentru cetățeni? Domnul președinte, uh, un cartonaș albastru înseamnă că aveți un, o întrebare pentru antevorbitor. Nu am ajuns la procedura intervențiilor uh, spontane sau ați făcut o greșeală și ați ridicat cartonașul greșit, nu știu. Aveți o întrebare pentru uh, domnul Lopez Aguilar, antevorbitor? Da, da, dacă nu este posibil acum, aș dori să intervin la uh, intervențiile spontane. Da, sună domnul președinte. Așa este. Haideți să trecem la următorul vorbitor, domnul Calfin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru. Vreau să felicit și să mulțumesc președinției uh, daneze, mai ales ministrului Vamen, pentru modul în care s-a ocupat de un dosar foarte dificil, cadrul financiar multianual Statele membre nu sunt tot timpul de acord, dar președinția daneză a reușit uh, să creeze o, o bază a acordurilor viitoare, să simplifice lucrurile și să aducă în discuții uh, subiecte foarte importante pentru Parlamentul European, cum ar fi resursele proprii discutate pentru prima dată. Aș dori să obținem rezultate bune și în continuare pe această cale. Vreau să vă mulțumesc foarte mult și pentru buna cooperare interinstituțională pentru prima dată, iată, Parlamentul European i s-a dat ocazia să ia cuvântul la GAERC și să-și prezinte o, părerile privind cadrul financiar multianual. Mulțumesc președinției daneze pentru modul în care a sprijinit concluziile Consiliului și cred că ați uh, reușit să ajungeți la un acord foarte bun privind cadrul financiar multianual. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Începe acum procedura intervențiilor spontane doamnă președintă Domnule președinte, doamnă președinte al Consiliului, în calitate de raportor din partea Comisiei de Control Bugetar, am încheiat uh, două dosare în cadrul președinției dumneavoastră, regulamentul uh, financiar hotărât uh, pentru următoarea perioadă financiară și um, în urma lucrurilor începute de președinția poloneză am reușit să încheiem acest dosar. Aș dori să, aceste două dosare, doresc să vă mulțumesc pentru angajamentul de care ați dat uh, dovadă. Vă pot spune că îmi va lipsi eficiența dumneavoastră pentru că, într-adevăr, uh, ați, uh, v-ați câștigat merite uh, adevărate pentru construcția europeană. Doamna Gur mai are cuvântul acum. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule prim-ministru, dragi colegi, acum șase luni stăteam aici și spuneam că avem uh, așteptări mari din partea președinției daneze, nu numai pentru că era vorba de o președinție condusă de o femeie, ci și pentru că există multe provocări în Europa în această perioadă. Șase luni nu este o perioadă lungă, însă recentul summit european ne dă totuși speranțe să credem că Uniunea Europeană poate să se uh, reunească și să îndeplinească. În ceea ce privește uh, băncile și tranzacțiile financiare, acest lucru nu s-a finalizat, însă creșterea și ocuparea au fost uh, puse pe agenda de lucru. Mulțumesc președinției daneze, în primul rând domnului Vamen, pentru munca depusă și pentru angajamentul, mai ales angajamentul ce privește dimensiunea de gen pentru că s-au făcut uh, progrese în acest sens. Însă regret că, în ciuda acestor progrese, nu s-a ajuns la un acord la Consiliu în ceea ce privește directiva privind concediul de maternitate. Așa cum s-a spus, este datoria noastră să ieșim din criză fără a abandona modelul social european. Haideți să lucrăm în, împreună în acest sens. Mulțumesc. Urmează domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu doamnei premier uh, pentru activitatea excelentă desfășurată în cadrul președinției. Această dezbatere va continua. Bineînțeles, uh, pe viitor vom înregistra progres. Mă bucur foarte mult că s-a ajuns la un acord privind uh, tarifele de roaming precum uh, și privind uh, directiva energetică. Noi uh, vom deține președinția Uniunii Europene la începutul lui 2013 și sperăm că și în timpul președinției irlandeze se, vor, se va ajunge la multe rezultate bune, așa cum s-a întâmplat și în cadrul președinției daneze. Încă o dată, mulțumesc foarte mult Danemarce. Mulțumesc domnule Kelly. Domnul Likegaard. Acum. Să-mi lige fik sagt, să er- Vă mulțumesc, o să încerc din nou. După cum am spus, pe mine m-a bucurat președinția daneză pentru că consider că s-au realizat foarte multe lucruri. În plus, după cum am spus, uh, domnul Vaman, ministru pentru afacerile europene, a făcut o muncă excelentă. Un lucru a lipsit însă. A existat o dezbatere, mai ales în Germania, despre cum vom merge înainte, cum vom obține mai multă legitimitate pentru instituțiile europene în rândul cetățenilor noștri. Îmi pare rău că președinția daneză nu a spus nimic vis-a-vis -vis de această temă. Am sperat că veți atinge și acest punct și sper că pe viitor primul ministru danez va lucra cu Parlamentul pe marginea acestei discuții. Vă mulțumesc! Domnul Brons are cuvântul. Mulțumesc. Mulți se văd ca buni europeni, cu un proiect european bun, însă asta poate să fie ceva uh, înșelător. Se vede și din programul danez Danemarca a, cerut, a încercat să atragă Turcia, o țară care nu are nimic de a face cu religiile, cu valorile europene. De asemenea, nu a rezolvat problema imigranților. În ianuarie, ianuarie ne-a promis că va încerca să facă acest lucru dar nu a reușit. De asemenea, deci pot să vă spun că n-a făcut decât să îi aducă aici pe imigranții ilegali. Știm bine că nu există controle în ceea ce privește granițele europene. Europenii nu pot să fie pur și simplu înlocuiți din patriile lor uh, de către imigranți din cele patru țări. Mulțumesc foarte mult, doamna Iacosari. Arvoisa puhemies. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bănuiesc că cei din afară se întreabă de ce ne felicităm unii pe alții în contextul în care piețele sau se dovedesc înfuriate în această perioadă de criză. Summitul de săptămâna trecută a fost uh, un adevărat dezastru. A fost îngrozitor uh, uh modul în care statele membre s-au uh, luat la harță, iar mesajele neclare și vagi care au fost transmise după finalul summitului au fost uh, negative, așa cum am uh, văzut și ceea ce privește brevetele, adevăratele decizii s-au luat abia în toiul nopții. Iar uh, se știe prea bine că dacă ești nedormit de 24 de ore, e ca și cum te-ai urca beat la volan. Nu trebuie să se ia decizii într-o astfel de stare.

preedinia cipriotă va duce cu mai mult succes acest proces la bun sfârit i va ine cont de procesul democratic care implică parlamentul european în procesul decizional. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am uh, încheiat uh, procedura intervențiilor uh, spontane și acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Șefcovici. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna prim-ministru, onorabil membri ai Parlamentului European. Cred că această dezbatere bogată ne-a demonstrat lucrurile menționate de unele vorbitori. Președinția daneză a fost una dinamică care a fost una pragmatică și care a reușit să încheie foarte multe dosare. Și acest lucru este apreciat și de Comisia Europeană. În ciuda eforturilor depuse, este clar că în ceea ce privește eficiența energetică, Schengen și brevete, trebuie să depunem mai multe eforturi. Avem nevoie de mai multe ambiții, de mai multă Europa și de o respectare mai clară a metodei comunitare. Eu apreciez eforturile președinției daneze, rezultatele președinției daneze și uh, progresul și organizarea negocierilor uh, vis-a-vis -vis de de cadru financiar multianual. Președinția daneză a început uh, negocierile pentru diferitele cadre uh, financiare și a fost foarte clar cât de importantă este colaborarea între Parlamentul European și Consiliu. Ați organizat întâlniri uh, regulate pentru a ne asigura că vom face progresele necesare și pentru a uh, putea încheia negocierile, negocierea cadrului financiar multianual până la, până la sfârșitul acestui an. Prin uh, acordarea statutului de țară candidat Serbiei, prin uh, deschiderea negocierilor de aderare cu Muntenegru și prin alte măsuri s-au transmis semnale importante uh, pentru cât de solidară este Uniunea Europeană cu Balcanii de Vest. În încheiere, domnule președinte, aș dori să mulțumesc pentru angajamentul personal al domnului Vaman și a altor membri ai cabinetului danez care m-au, uh, care m-au ajutat să încheiem un uh, dosar pe care îl discutam deja de trei ani. Este vorba de o mai bună gestiune a agențiilor pe viitor. Am uh, lucrat îndeaproape cu delegațiile Parlamentului European, condusă de doamna Iuta Haug și sunt uh, convins că avem acum principiile uh, care ne vor uh, ajuta să depășim și să evităm cele întâmplate întâmplate acum cu uh, brevetul european și ne vor ajuta să organizăm, să structurăm mult mai bine agențiile europene pe viitor. Deci, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Doresc să mulțumesc președinției daneză pentru eforturile depuse și pentru rezultatele extraordinare. Vă mulțumesc, domnule Șefcovici. Nu știu ce a fost uh, cu zgomotul asta. Sper că nu s-a întâmplat nimic grav. Vă mulțumesc, domnule Șefcovici. Are cuvântul acum doamna Torning Schmidt. Again, President of the European Parliament. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului European, domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere și pentru cuvintele frumoase adresate, mai ales uh, pentru uh, ministrul uh, pentru afaceri externe, domnul Nicolae Vamen. Mă, mă bucur foarte mult uh, că toată lumea îl felicită pe domnul ministru. Cred că acesta este un semn foarte bun. Am ascultat cu atenție toate cele spuse și vreau să se ia notă că cu toții ne dorim să readucem Uniunea Europeană pe calea cea bună a creșterii economice și a locurilor de muncă pentru numărul mare de șomeri europeni, iar noi am încercat să facem acest lucru într-o perioadă dificilă. Iar Parlamentul European și-a adus o contribuție foarte importantă în ceea ce privește readucerea Europei pe calea cea bună. Acum trebuie să ne asigurăm că în continuare vom obține rezultate bune, că nu vom, iar noi la Consiliu nu vom precupeți niciun efort în acest sens. Fără îndoială că în momentul în care cetățenii ne urmăresc și probabil că urmăresc această dezbatere, se așteaptă ca noi să găsim soluții de ieșire din criză împreună, să creăm locuri de muncă și să generăm creștere economică. După mine, acest lucru necesită folosirea metodei comunitare pe deplin. Ce înseamnă acest lucru? Uneori înseamnă că avem dezbateri înfocate uh, Eh, privind eh, punctele care ne dezbin. Așa vor sta lucrurile întotdeauna și așa au stat lucrurile și în timpul președinției daneze. Dar haideți să nu ne temem de acest lucru, fiindcă așa stau lucrurile. Asta se întâmplă în momentul în care încerci să ajungi la un compromis. Uneori suntem de acord, alteori nu dar întotdeauna ne dăm seama că avem un obiectiv comun, acela de a sluji Europa și pe europeni. Dați-mi voie să mă refer la unele dintre aspectele ridicate astăzi. Mulți dintre dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că trecem în continuare prin vremuri de restriște economică. Aveți dreptate. Așa stau lucrurile și lucrurile, din păcate, nu se vor schimba prea curând. Trebuie ca în fiecare zi să ne ducem activitatea pe fundalul crizei economice cu rata șomajului foarte ridicată la nivel european. Iată de ce mă bucur din suflet că mulți dintre dumneavoastră sunteți de acord cu mine și cereți punerea în aplicare a pactului de creștere economică și locuri de muncă, ceea ce este foarte important. Unii au considerat că acest pact nu este suficient și poate Într-adevăr, așa stau lucrurile, dar este vorba de luminița de la capătul tunelului care va da o oarecare nădejde cetățenilor europeni despre faptul că putem crea uh, creștere economică și locuri de muncă în uh, Europa. Am discutat acest lucru și la Consiliul de joi și vine și cum am spus și acolo, sunt gata să recomand Consiliului să se consolideze cooperarea cu Parlamentul European în aceste măsuri. Consolidarea cooperării pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică și pentru a putea grăbi unele măsuri care trebuie luate. Bineînțeles, este foarte important ca fiecare pas făcut uh, în ceea ce privește dezvoltarea Uniunii Europene să țină cont de rolul Parlamentului European. Iar eu am spus acest lucru foarte clar la Consiliul European. Sper uh, că suntem cu toții de acord că avem nevoie de rezultate rapide în ceea ce privește uh, acest pact, iar cetățenii europeni se așteaptă la aceste măsuri pe bună dreptate. Mulțumesc celor care au făcut referire la, pact, la cadrul financiar multianual și mulțumesc din suflet tuturor celor care au participat în Parlamentul, care au participat au participat în Parlamentul European la aceste discuții. Am avut un dialog foarte constructiv uh, în timpul negocierilor în uh, perioada întregii președinții daneze la toate nivelurile. Am încercat să respectăm competențele acordate Parlamentului European și am pus mare accent uh, încă din capul locului pe părerile Parlamentului European și am încercat să le um, facem auzite la Consiliul European. Noi am cooperat foarte strâns uh, cu Parlamentul European și această cooperare a fost cea mai strânsă dintre Consiliu și Parlament pe marginea acestui dosar. Negocierile nu vor fi ușoare, dar sper că implicarea Parlamentului European va continua pe aceeași cale constructivă așa cum a început. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre brevete, despre regulamentul din acest domeniu. Bineînțeles, am luat notă de remarcele dumneavoastră cu privire la brevete. Dați-mi voie să vă reamintesc că Uniunea Europeană a așteptat peste 30, așteptat de peste 30 de ani o soluție. Și când trece așa de mult timp, îți dai seama că această soluție necesită un compromis. Eu una înțeleg că Parlamentul European va discuta în continuare acest subiect în luna septembrie și sper că Parlamentul European va reuși să-și asume răspunderea și să ajungă la un acord final pentru a putea crea creștere economică și locuri de muncă în Uniunea Europeană. Unii au spus că acest acord nu este destul de bun, că lucrurile ar fi, ar fi trebuit făcute altfel. Înțeleg foarte bine că aceasta este poziția Parlamentului European, dar vă rog din suflet să nu ajungem într-o situație în care, încercând să facem prea mult bine, să nu facem decât să înrăutățim lucrurile. M-a bucurat foarte mult uh, un lucru din discuția de astăzi, și anume intervențiile în favoarea agendei ecologice. Știți cu toții foarte bine că nu a fost deloc ușor să se promoveze această agendă ecologică într-o perioadă de criză, dar sunt foarte mândră de rezultatele la care am ajuns împreună în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește eficiența energetică. Dați-mi voie, în egală măsură, să mulțumesc uh, Comisiei, președintelui Comisiei, domnul Barroso, pentru modul în care a promovat o economie ecologică fără încetare. Acest lucru l-a făcut foarte bine la Rio, l-a făcut în ultimele șase luni și sunt sigură că vă va face în continuare. Devotamentul și angajamentul domnului Barroso sunt cruciale și iată de ce doresc să mulțumesc Comisiei pentru acest lucru. Uniunea Europeană este cel mai bun cadru pentru a depăși provocările care ne confruntăm astăzi și ne vom confrunta confrunta în viitorul apropiat. Criza economică cu care ne confruntăm și soluțiile pe care le găsim ne arată că chiar dacă nu suntem tot timpul de acord, nu ne-am dezbinat, am dat dovadă de, so- de solidaritate și o vom face în continuare. Toată lumea de aici știe că Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu o criză gravă, dar deciziile pe care le luăm împreună, pas cu pas, ne vor scoate din această criză și ne vor garanta un viitor mai bun. Eu cred că vom fi judecați după capacitatea noastră de a găsi compromisuri și de a coopera. Liderii politici la, de astăzi sunt judecați după rezultate, nu după intenții. Iar cetățenii europeni se așteaptă de la noi să obținem rezultate, să le oferim soluții. Iar noi am încercat să ne, uh, să facem față acestei așteptări în ultimele luni și, bineînțeles, vom continua să facem acest lucru și pe viitor, pentru ca Uniunea Europeană după această perioadă de pesimism, uh, perioada cenușie, să pășească într-o zonă a optimismului uh, și uh, a unui viitor luminos. Acest lucru este posibil, dar va fi posibil numai dacă suntem angajați să cooperăm. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, Frau Premierministerin. Vă mulțumesc, doamnă prim-ministru, pentru cuvintele dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am încheiat dezbaterea bilanțului președinției daneză. Suspendăm ședința pentru câteva minute. Äh, Domnule ministru Vaman, vă mulțumesc. Nicolai, mă bucur că te văd. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc pentru că vom continua cu dezbaterea.